Stimați colegi, bun venit la sesiunea de după amiază și vom trece la vot imediat, dar înainte de asta vă rog să luați loc cât mai repede cu putință. Avem o agendă foarte încărcată pentru această după amiază. În primul rând vom vota în privința proiectului de text pentru un proiect pilot. Este un proiect inițiat de Giulia Guterres și uh, Înainte de a face orice altceva, o să-i dau cuvântul doamnei Pitera. Dziękuję pani przewod... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. În timpul activității noastre am stabilit că mobilitatea cetățenilor din Uniunea Europeană duce la aceea că uh, avem un număr mai mare de litigii și anume în ceea ce privește tutela copiilor. Și uh, avem o creștere a cazurilor de acest tip. De aceea am propus un proiect pilot ă, în uh, comisia noastră. Este vorba despre ă, tutelă și acest proiect intră în categoria C Comisia Europeană a motivat această decizie prin aceea că propunerea noastră uh, uh, se intră sub domeniul de aplicare al uh, A-Justice și există acolo mai multe informații legate de probleme de familie. Trebuie să subliniez că acest lucru pe mine nu m-a convins deloc. Am analizat acest portal A-Justice și pe acest site există informații despre divorț, despre banii pentru întreținerea copiilor, despre răpirea copiilor și despre preluarea legală a copiilor. În motivația proiectului nostru am scris foarte clar, nu este vorba despre repetarea acestor informații, ci ă, despre completarea informațiilor de pe acest portal, pentru că în momentul de față pe acest site nu există informații practice pentru cetățeni există despre informații legate de motivele pentru care în diferite state membre Uh, o anumitor părinți le este retrasă tutela copiilor. Nu există nici informații despre adopții, uh, cu sau fără aprobarea părintelui. Nu există uh, informații despre mecanismele de asistență pentru cei părinți cărora le-au fost luați copii. Avem foarte multe petiții în privința asem- unor asemenea litigii. După cum am spus, am avut o misiune în Danemarca, alta în Spania, una în Marea Britanie Britaniei și una în Germania. Am uh, creat un grup de lucru și uh, am avut uh, o delegație de la Parlamentul European. Cred că completarea acestui portal Age justice este deosebit de importantă. Ar fi o completare concretă uh, a și rezultatul muncii noastre de mai mulți ani. Nu este vorba despre informații care să se suprapună. Ideea este de a completa, subliniez informații despre, de, de pe acest portal, informații care lipsesc în momentul de față. Și uh, nici în Comisia Europeană nu e toată lumea de acord pe această temă. Când ne-am redactat proiectul, am cooperat foarte strâns cu uh, reprezentanții Comisiei Europene uh, care se pricep în asemenea domenii, oameni care cunosc și acest portal e și care sunt de aceeași părere, pentru că pe acest portal lipsesc informații. Dar ultimul cuvânt l-a avut uh, comisia și acolo s-a luat decizia, părerea fiind că proiectul nostru intră în categoria C. Ca să sintetizez, nu sunt de acord cu motivația Comisiei Europene. Sunt de părere că portalul A-Justice trebuie să fie completat tocmai cu aceste informații practice, care sunt deosebit de importante pentru cei care au redactat petiția. De aceea îi rog pe colegii mei din această comisie să sprijine proiectul meu la vot. Acest proiect este încununarea munții noastre, muncii noastre de la această comisie. Mulțumesc mult! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult, doamne Pitera. Acum să votăm. Cei care sunt pentru, să ridice mâna, vă rog că nu votăm electronic ca să vedem exact. Iată, votul este deschis. EPP, are by far too many. Mult prea mulți reprezentanți de la populari europeni. How many too many? Cu cât prea mulți. Unul în plus. Nu, avem doar unul în plus. Unul în plus. Now it's okay. Acum e în regulă. Everybody voted. Toată lumea a votat. Bun, votul este închis. And it is unanimous. Și se adoptă cu unanimitate. Excellent. And this means... Excelent. Și asta înseamnă, stimați colegi, că odată ce am adoptat această petiție, va fi înaintată ca amendament bugetar de comisia noastră și votată la buget ceva mai târziu. Și acum vă rog să nu vă uitați cardurile în aparatele de vot și să mergem mai departe. Exactly. And as you recall from the morning... După cum vă amintiți, de la sesiunea de dimineață am avut câteva probleme de logistică în ceea ce privește punctul 17 uh, petiția 1053, uh, proiectul uh, de pe râul Sevezo um, și um, petiționarul nu a putut să ajungă, dar acum este alături de noi și îi dau cuvântul uh, Chiarei Boseli pentru maxim 5 minute. Stimați membrii Comisiei pentru Petiții, numele meu este Chiara Boseli sunt, uh, am redactat această petiție și vorbesc în numele Comitetului Novas, care uh, este compus din mai mulți uh, locuitori din această zonă. Vedeți în, în, pe acest film că patru hectare din Parcul de Nord vor fi distruse uh, pentru a construi un bazin de retenție adânc de 10 metri. Uh, care trebuie să rețină până la 150.000 de metri cub de apă de ploaie din râul Seveso pentru a evita inundațiile. Este o comunitate foarte populată, există foarte multe școli și locuri de joacă în cartierul respectiv. Pe 28 iunie, regiunea Lombardia a aprobat proiectul final înseamnă de faptul că mai sunt două cazuri uh, pendinte în fața instanțelor. În urma sesizării a două organizații. După cum vedeți din filmare și din fotografii, diversitatea de plante, de poieți și de arbori este foarte mare, ca să nu mai vorbim despre animale, pentru că um, există rațe, există foarte multe tipuri de păsări, papagali, ă, iepuri și nenumărate specii de fluturi. Ă, parcul este vizitat în fiecare zi de locuitori din această regiune și acum câteva zile exista, acum câțiva ani exista un pod care lega aceste 4 hectare de parcul mai mare care se găsește în cartierul Bruțano și în zona nordică a orașului Milano. De ce ne opunem construcției acestui bazin de retenție? Avem mai multe motive. Pe de parte vrem să uh, ne protejăm uh, parcul, această oază a naturii și această sursă de oxigen importantul în 2007, parcul a primit de la Consiliul Europei o mențiune specială ca având unul dintre cele mai frumoase peisaje de pe continent. Și avem 2 milioane de vizitatori pe an, deci este firesc să protejăm acest parc și în acest sens am strâns 3.000 de semnături până acum de la cetățeni care se opun din răsputeri eh, distrugerii acestei oaze de verdeață și care ne susțin în luptă noastră. Pe de altă parte, apele care vor fi colectate în acest bazin de retenție de fiecare dată când va exista o reversare a părului Serveso vor fi foarte eh, poluate cu glifosat în special, care este o substanță interzită de unele țări ale Uniunii Europene, printre care Franța, și care este prezentă o, cu o valoare de 100 de ori mai mare decât prag și multe alte substanțe periculoase, cum ar fi cromul extravalant, care este clasificat ca substanță cancerigenă și foarte multe deșeuri toxice care se vor depune ă, pe albia acestui bazin și care apoi se vor reversa în parc. Și până acum nu există nicio garanție, nicio asigurare în ceea ce privește ă, angajamentul economic ă, pentru evacuarea acestor deșeuri care vor rămâne acolo foarte mult timp cu, cauzând pagube mare sănătății tuturor dacă ar fi pur și simplu asanat acest fluviu din când în când, riscurile ar fi mult mai mici uh, în cazul unei revărsări. Dacă uh, cele 1400 de depozite de deșeuri abuzive care sunt de-a lungul rulului uh, ar fi curățate, am putea să rezolvăm situația. Dar servezul în momentul de față este foarte, foarte polot și uh, comunitatea se opune acestui proiect uh, noi prevedem și construcția unui sistem de 5 bazine de decantare pentru recoltarea uh, deșeurilor mm, vorbim despre 200.000 de metri cubi în Parcul Nord. Și vorbim aici și despre o retenție de 250.000 de metri cub, doar 5% din uh, volumul global. Eh, diferite avize ale unor tehnicieni calificați spun printre altele că sistemul acestor bazine nu ar fi suficient în tot cazul pentru a face față acestei probleme, mai ales că acest proiect eh, va fi eh, modificat și se dorește crearea unor bazine mai mari și acest lucru a fost amânat sine die într-un anumit caz tocmai din cauza unui asemenea părău care trebuia asanat întâi pentru că era poluat de produse chimice. Deci aplicarea normelor europene și regionale asupra echilibrului hidraulic râului uh, Seveso pe termen mediu și lung uh, nu a avut încă uh, loc am suferit deja deci un prejudiciu economic destul de important și momentul pentru a construi acest bazin este în de acum acolo, deci vă dați seama de ce pagube va provoca acest lucru pentru întreaga regiune până atunci, pentru că uh, se va, va, va exista o creștere a traficului greu, a prafului și a vibrațiilor. De aceea uh, dorim să vă cerem punctul de vedere, dar și susținerea în favoarea acestui proiect. Înainte de a încheia, vreau să mulțumesc în numele cetățenilor implicați în această cauză, uh, membrilor acestei comisii, în special Lamberto Cirio și uh, echipei lui, pentru posibilitatea oferită cetățenilor europeni să își prezinte aceste argumente împotriva acestui bazin de retenție de pe râul Serveso și a proiectului de construcție. Și doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să fiu aici astăzi. Mulțumesc, mulțumesc pentru informațiile furnizate și acum adresez comisii doamna Pruna pentru alte explicații. Ah, mulțumesc! Bună ziua! Uh, proiectele de mitigare a riscului hidraulic care trebuie să rețină sau să stocheze mai puțin de 10 miliarde de metri cub de apă, așa cum este în cazul proiectului de față, intră în anexa 2 a apă directivei privind mediul. Uh, este un proiect care trebuie să fie supus unui proces de monitorizare uh, articolul 4 alineatele 2 și 3 în combinație cu anexa 3 a directivei. Scopul acestei directive este de a determina dacă acest proiect poate avea un impact semnificativ asupra mediului și, în consecință, dacă trebuie desfășurată o procedură completă de analiză în legătură cu mediul. Înainte de autorizare, se pare că ă, autorizarea funcționează pentru rulul Seveso, dar dacă nu avem o monitorizare, nu vorbim despre o încălcare neapărat a legii mediului din Uniunea Europeană. Informația pe care ne-a dat-o pretenționarul nu conține niciun element element care să permită comisiei să ajungă la concluzia că monitorizarea nu a avut loc până în acest moment pentru acest proiect sau că uh, nu este intenția autorităților naționale să realizeze o asemenea monitorizare în viitor înainte de a autoriza proiectul trebuie ținut seama de faptul că în uh, cadrul acestei proceduri autoritățile naționale competente trebuie să țină seama de toate criteriile relevante din anexa 3 a directivei, care includ printre altele și caracteristicile proiectului, de pildă potențialul impact asupra peisajului, a faunei, a florei, riscul de accidente și așa mai departe și uh, localizarea lor. În cele din urmă trebuie subliniat că uh, munca necesară pentru restaurarea uh, apelor poluate intră în competența autorităților naționale din informațiile furnizate de petiționar, Comisia nu a putut identifica elementele unei potențiale uh, încălcări a uh, legii europene privind mediul. Uh, autoritățile naționale judiciare sunt responsabile pentru punerea în aplicare a acestor regulamente, având instrumentele necesare pentru a remedia situațiile în momentul în care există contradicții între anumite proiecte și sănătate și protecția mediului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum colegii au cuvântul și nimeni nu s-a scris. Ah, doamna Sevi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să mulțumesc uh, petiționare pentru că ne-a prezentat această petiție și pentru toate semnăturile care sprijină acest proiect. Este un proiect nebunesc care va distruge uh, teritoriul din provincia Milano uh, și uh, știu foarte bine despre ce este vorba, pentru că locuiesc în zonă. Este unul dintre proiectele care încearcă să rezolvă o problemă uh, Eh, și anume eh, eh, creșterea concentrării de ciment folosind mai mult ciment. Asta e problema cu aceste bazine. În loc să rezolve problemele legate de inundațiile care ne afectează zona pentru că râul Seveso se revarsă în mod regulat Uh, și uh, sunt ape absorbite de teren, uh, terenul sau terenul nu mai reușește să absorbă aceste ape și aceasta din cauza acestei betonificări care a avut loc în zonele acestea sălbatice de mai multe luni. Încercăm să găsim o soluție și construim aceste bazine de retenție care sunt niște bazine, așa cum a reieșit din prezentare, Eh, sunt niște tentative de a rezolva problema în mod artificial și cu siguranță nu durabile. Ceea ce creează o serie de noi probleme care nu vor face decât să agraveze situația. Pentru că, deși Comisia Europeană spune că totul stă în puterea statului membru și că s-a și făcut totul, eu aș dori totuși să răspund comisiei și să-i spun că petiționarul nu a menționat anumite excepții. Nu, petiționarul face referire la aceste ape, la apele care vor fi conținute în aceste bazine de retenție și nu există nicio urmă a acestei uh, precizări în analiza făcută de uh, Comisia Europeană uh, autoritățile naționale și autoritățile locale, uh, au spus că totul merge foarte bine și că trăim în cea mai bună lume, dar nu este cazul. Ni se spune că calitatea apelor este proastă, este defectoasă. Deci, așa cum ne-a fost reamintită, avem uh, uh, substanțe nocive, foarte nocive, dar apoi avem și cromul exavalant, toate aceste substanțe care sunt uh, nocive și toxice vor rămâne în aceste ape, în aceste bazine de decantare și apoi când vor fi secate, se vor putea dispersa și în atmosferă. Comisia nu ține seama de acest lucru și noi solicităm Comisia să spune dacă aceste ape stagnante au un impact asupra sănătății. Și ni se răspunde, nu avem cadrul, nu avem uh, statele membre, pentru că statele membre, printre care și Italia, nu ne-au trimis planurile de gestiune a acestor bazine. Și atunci eu pun întrebarea comisiei, avem aceste sacrosancte date, se mișcă ceva și când o să ne primim? Pentru că, după părerea mea, totuși, uh, acesta este al 11-lea proiect uh, care încalcă drepturile oamenilor și în special drepturilor la sănătate și noi de asta trebuie să ne ocupăm. Deci v-aș ruga, doamna președinte, să mențineți această petiție deschisă și nu numai atât aș uh, solicita să se facă un studiu, un studiu în Europa privind modul uh, în, în care problema reversării râurilor este abordată. Este o problemă care nu este tipică pentru Italia, ci și pentru alte zone europene. Trebuie să vedem cum, care ar fi cele mai bune practici și care nu se regăsesc în aceste proiecte de zile de retenție făcute în ciuda bunului simț anacronice și lipsite de sens economic. Mulțumesc mult! Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, și vă uh, transmit atât din partea lui uh, Cecilio, care nu a putut să vină aici. Astăzi a avut niște probleme cu avionul. Am ascultat cu mare atenție prezentarea petiționarului și sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus. Plus că m-au convins și imagine proiectate, dar Eh, acolo clar nu este locul potrivit pentru a construi un bazin care ar crea mari probleme pentru mediu și de asemenea ar crea proiecte, probleme structurale clădirilor din eh, zonă părerea mm, domnului Ciriu este că trebuie să găsim uh, soluții mai puțin invazive și nu înțelegem evaluarea făcută de uh, uh, regiunea Lombardia. Deci dorim să trimitem o scrisoare reprezentanților regiunii Lombardia pentru a le cere să ia în calcul alte soluții care sunt mai puțin invazive din punct de vedere tehnice, deși eu solicit ca această petiție să rămână deschisă până când reușim să monitorizăm situația. Mulțumesc! Eu, este Teric Cabras. Mulțumesc, domnul Teric Cabras. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu colegii mei și vreau să subliniez o propoziție din cele spuse de comisie care mi se pare crucială. Comisia a declarat că nu se poate uh, trage, trage o concluzie în mod automat. Bineînțeles, păi dacă nu, atunci este nevoie de timp. Dacă nu se trage o concluzie automat, trebuie să se facă teste, cercetări uh, pentru a vedea ce se întâmplă, pentru că în schimb, noi acceptăm pasiv că nu se poate face nimic, că nu există nicio, nicio părere. Eu cred că avem o părere, o părere pozitivă, într-un sens sau altul, și că trebuie să păstrăm această petiție deschisă pentru a clarifica acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Vă mulțumesc. Încheiem lista vorbitorilor și dau din nou cuvântul petiționarei, doamna Boseli pentru două minute maxim de observații suplimentare. Vă mulțumesc. Vreau doar să vă amintesc că există și alte proiecte care sunt mai puțin costisitoare, mai inovatoare, pentru că aceste bazine, pe lângă că sunt uh, scumpe din punct de vedere economic, reprezintă un proiect care este de fapt depășit ca design. Nu sunt expert tehnic sau inginer, uh, uh, însă există multe alte modalități de a rezolva problema. Poate îi putem audia uh, pe câțiva experți pentru a încerca să vedem, să evaluăm acest proiect pentru a rezolva problema inundării râului Seveso. În alt fel, pentru că este un proiect care este uh, periculos pentru cetățeni, pentru mediu și distruge 4 hectare de parc natural. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și domnul Coțolino dorește să intervină. Da, aș dori să cer un aviz mai precis din partea uh, comisiei. Evaluarea uh, se face pe calitatea proiectului sau pe procedură? Faceți evaluarea pe procedură sau bazată pe meritul proiectului, meritul intrinsec al proiectului? Uh, asta mi se pare important. Da, de obicei punem accentul doar pe aspectele procedurale, însă bineînțeles dacă există probe clare de încălcare în ceea ce privește aspectele calitative ale evaluării, putem să intrăm în detalii suplimentare. Vă mulțumesc. Nu vreau să deschidem un dialog între dumneavoastră în acest moment. Avem foarte mult de lucru și cred că putem să încheiem așa, să păstrăm petiția deschisă și să-i spun petiționarei că nu s-a terminat, nici măcar nu este începutul sfârșitului, este un punct de plecare. Deci în acest moment trimitem o scrisoare autorităților regionale și următorul pas ar fi să aducem această, acest uh, proiect la uh, atenția coordonatorilor pentru a uh, comanda un nou studiu în legătură cu controlul acestui tip de inundare pentru a vedea care este situația în momentul actual și poate să organizăm o audiere în viitor. Deci să um, evaluăm situația actuală și să aducem situația la cunoașterea coordonatorilor și văd că Eleonora Evi uh, face cu mâna și o spun uh, înaintea ei ca să mm, încă mai vreți să adăugați ceva? Vă rog. Doar o secundă. Vroiam să știu dacă ați spus că veți trimite o scrisoare și autorităților regionale, doar să fie. Da, pe primul lucru trimitem o scrisoare autorităților regionale și dacă doriți, putem și să trimitem și uh, la Comisia Envi, însă nu uh, este necesar pentru că prima dată evaluăm situația, după aceea comandăm un studiu, însă primul, în primul rând aducem situația la atenția coordonatorilor, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc și drum bun uh, înapoi spre uh, zona Milano. Trecem mai departe la punctul 20, petiția 502, 503 și 506. Petițione, petiționarul Cornel Balog este prezent, reprezentând petiția 503. Aveți cuvântul, maxim 5 minute. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a fi audiați. În numele Comisiei Europene, vorbesc în numele Comisiei și ESMA, sunt una dintre victimele din Ungaria și pot să vă confirm că IronFX uh, pur și simplu refuză să-și plă- să plătească uh, uh, garanțiile clienților. Sunt un mic investitor, nu am înregistrat un mare profit. Uh, eu vreau doar să-mi recuperez uh, Uh, proprii mei bani care sunt economii pentru familia mea. Deci aici este vorba de familii. Uh, pentru a vă rezuma situația, cel puțin 1700 de mici investitori au fost uh, înjelați de către Iron FX. Este o firmă de investiții înființată în Cipru, această uh, firmă pur și simplu refuză să plătească garanțiile depuse de deponenți. Eu personal am uh, depus peste 25.000 de euro în această companie și am cerut retragerea acestei sume cu mai multe 20 de luni în urmă. Deci uh, este vorba de banii mei personali. Uh, această fraudă este posibilă datorită uh, libertăților uh, uh, pe piața unică. Companiile cu, înființate în Cipru, cu sediul în Cipru, funcționează în întreaga Uniune Europeană doar sub, sub supravegherea Ciprului. În momentul actual, autoritățile de supraveghere din Cipru nu au uh, puteri de uh, supraveghere în legătură în, asupra firmelor de investiții. ESMA nu a utilizat puterea sa de anchetă în acest caz, în, uh, nici în cazul autorităților cipriote. Cipru este un stat mic și Uh, supravegherea financiară constă în câteva birouri cu câțiva angajați. Dacă aceștia nu pot să, se, uh, să îndeplinească mandatul de supraveghere, o uh, firmă de investiții din, din Cipru poate să opereze cu impunitate în întreaga Uniune. Uniune. Și asta s-a întâmplat și în um, cazul Iron FX. Această uh, Uh, compania refuză acum să ramburseze milioane de euro de bani a clienților și încă are o licență de operare în întreaga Europa. Uh, acest lucru ne arată cum încalcă autoritățile de supraveghere din Cipru uh, directiva europeană a piețelor și serviciilor financiare, și anume directiva MIFID. Iron FX Global nu respectă de luni de zile obligațiile din articolul 13 al directivei MIFID, care se referă la uh, siguranța fondurilor clienților. Acestea sunt uh, probe confirmate de către procurorul public al Ciprului. Iron FX Global uh, s-a constatat că are un descoperit de 106, 106 milioane de euro din banii clienților și că nu poate să returneze aceste sume clienților până acum. Pe baza acestor fapte și articolul 8 din articolul MIFID, autoritățile cipriote ar fi fost obligate să retragă licența IronFX Global pentru că această companie nu mai îndeplinește cerințele pentru autorizare inițială și uh, a încălcat grav uh, condițiile uh, de funcționare a unei um, societăți de investiții. Există și problema non-respectării autorității europene de piață. Comisia spune că nu are niciun fel de putere de anchetă în în ceea ce privește operațiunile Iron FX Global Limited. Însă, autoritatea europeană are puterea de a lansa o asemenea anchetă și chiar uh, în ceea ce privește uh, investițiile. Articolul 17 din regulamentul ESMA, ESMA are puterea de a deschide anchete proprii. Întrebarea este de ce nu o fac și de ce nu este transparent acest fapt. Există un, în ciuda în numărului imens de plângeri din partea clienților adresate ESMA, ESMA nu a lansat o anchetă. Există și o listă de lipsă de transparență din partea autorităților europene um, și un factor care a dus la impunitatea Iron Effects a fost, a fost uh, lipsa de transparență a autorităților cipriote în legătură cu măsurile pe care le adoptă în legătură cu participații, participanții pe piață. Consumatorii nu știu dacă autoritățile europene uh, anchetează sau iau măsuri împotriva uh, companiilor frauduloase. Deci lipsa aceasta de transparență duce ca de fiecare dată când există o plângere la autoritățile europene să nu se afle nimic. Aș dori să vă cer ajutorul ca pentru mici investitori care au avut încredere în autoritățile de reglementare, are un efect a refuzat să se conformeze suntem în aceeași situație ca și alții, nu știm ce să facem. Uh, tuturor le este teamă să vorbească despre ce s-a întâmplat și nu mai au uh, nicio speranță decât această ultimă speranță de a-și recupera banii. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Știu că avem mai alți petiționari care urmăresc această reuniune pe internet, deci ținem cont și de contribuțiile dumneavoastră în dezbatere, însă acum dau cuvântul comisiei. Domnul Van Grut Huysen. Yes, Madam Chair. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește cele trei petiții care sunt discutate în această după masă, 502, 503, 506, 2000, 16. Comisia este conștientă de numeroasele plângeri legate de uh, încălcări ale directivei uh, cu privire la instrumentele financiare. partea companiei Iron FX, companie autorizată de către regula, autoritatea de reglementare cipriotă. După cum a subliniat petiționarul, conform regulilor actuale, Comisia Europeană nu are puteri formale de a interveni direct în cazuri individuale. Aplicarea regulilor cadrului unic de reglementare este responsabilitatea Autorității Naționale de Reglementare, care are responsabilitatea de a monitoriza practicile de piață și să se asigure că regulile sunt implementate în mod corect. În ceea ce privește petițiile sau plângerile care au fost făcute în legătură cu IronFX, autoritatea de reglementare din Cipru și până la urmă tribunalele din Cipru trebuie să ancheteze uh, încălcările principiilor de piață de către IronFX conform, conform regulilor adoptate de Cipru pentru a transpune uh, legislația europeană relevantă. Acum dacă îmi dați voie, dau cuvântul colegului meu, domnul Decker, care lucrează la Direcția Generală Justiție a Comisiei Europene. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor. Doamne președinte, intervin pe un punct care nu a fost menționat în uh, intervenția petiționară, petiționarului, care se referă la procedura extrajudiciară în fața Ombudsmanului Financiar al Republicii Cipru. Petiția a menționat că petiționarii um, au fost nemulțumiți de lungimea acestor proceduri extrajudiciare și faptul că aceste proceduri nu s-au încheiat până acum și în acest context o posibilă încălcare a legislației europene în ceea ce privește a, uh, rezolvarea extrajudiciară a mm, litigiilor, deci o încălcare a directivei 2013-11 în legătură cu uh, rezolvarea extrajudiciară a litigiilor pentru uh, cauze care au de-a face cu consumatorii. Această a, directivă uh, stabilește criterii obligatorii de calitate pentru aceste proceduri și pentru entitățile care se implică și domeniul de aplicare al acesteia este limitat uh, entităților pentru rezolvare alternativă a litigiilor, așa numite entități ADR, deci sistemul prevăzut de această directivă este că consumatorii trebuie să aibă acces înainte în cazul litigiilor, inclusiv litigiile din sectorul financiar la asemenea entități care respectă uh, criterii obligatorii de calitate și că statele membre asigură acest acces hotărând entitățile care au dreptul să mm, funcționeze în acest domeniu. Ciprul a notificat o entitate pentru soluționarea alternativă a litigiilor, un serviciu de protecție a consumatorului și concurență. După cum am declarat, eh, criteriile de calitate ale directivei ADR, în, inclusiv criteriile de corectitudine a procedurilor, care includ necesitatea ca procedurile pertinente să fie încheiate într-un termen de 90 de zile, se, aplică, se aplică doar entitățile omologate ADR, uh, cum Ciprul are doar serviciul de protecție a consumatorului uh, notific, notificat, uh, ADR nu se aplică acestor proceduri în fața ombudsmanului financiar al Republicii Cipru. Deci orice nemulțumire a petiționarilor în legătură cu procedurile uh, din fa- în fața ombudsmanului financiar nu reprezintă o încălcare a directivei 2013-11-UE. Doamne președinte, adaug că Comisia în uh, verificările obișnuite pentru transpunere și conformitate cu directiva ADR, a identificat uh, anumite neajunsuri în legislația pusă în aplicare de Republica Cipru. Aceste probleme au fost rezolvate în procedura pilot UE. Uh, a fost o colaborare foarte bună între UE și Republica Cipru pe acest uh, subiect și s-au adoptat legi noi foarte recent Uh, publicate în data de 7 iulie anul curent, Comisia examinează în momentul actual această nouă, nouă legislație uh, pentru, uh, respect, pentru a vedea dacă respectă pe deplin directiva ADER. Vă mulțumesc, apar atât de multe întrebări, însă acum deschidem, în curând vom da cuvântul colegilor, însă acum vreau să dau cuvântul reprezentantei ESMA, doamna Verlo, care Eh, este de la Departamentul Convergență și Aplicare ESMA. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru această invitație. Această temă a fost eh, de o preocupare a, preocuparea ESMA în ultimii ani. Am eh, primit plângerea ale investitorilor de pe, din întreaga Uniune. Am primit și îngrijorări din partea autorităților de supraveghere și trebuie să înțelegem foarte clar ce se poate face și cine poate să acționeze conform legii. Comisia uh, a reamintit că organismele comisiei, organismele comunitare, fie că este vorba de comisie sau de ESMA, nu pot să intervine în cazuri individuale în cadrul uh, juridic actual. Uh, autoritățile naționale rămân responsabile pentru a examina și uh, sancționa uh, companiile de investiții și uh, ombudsmanul și uh, instanțele naționale sunt singurele responsabile pentru a rezolva aceste uh, litigi între uh, persoane particulare și uh, IronFX. De ce este de interes cazul pentru ESMA? În ultimii doi ani ESMA a primit mai mult de 500 de plângeri ale investitorilor uh, în care se uh, invocă încălcări ale în cerințelor de către Iron Effect și nu doar de către această companie. Aceste plângeri s-au transformat în plângeri împotriva uh, autorității de reglementare din Cipru pentru că nu a acționat împotriva Iron Effects. Și după cum vă spuneam, nu a fost aici vorba doar de FX, ci de alte firme de investiții care uh, operează online din Cipru și vând agresiv produse financiare către investitorii persoane particulare. De aceea ESMA, care este responsabilă cu, cu uh, protecția investitorului, uh, are o datorie să contribuie la o supraveghere coerentă și eficientă de către autoritățile naționale. Ce a făcut ESMA? Am examinat această problemă în mai multe feluri. Am uh, înființat un grup comun de supraveghere în iulie 2015. Acest grup comun include SISEC, Autoritatea de Reglementare și uh, alte autorități de supraveghere au fost prezidat de președintele ESMA pentru a uh, examina acțiunile SAISEC. Au urmat uh, inspecții la fața locului uh, lansate în, pe, pentru cele nouă firme care operau din Cipru în vara anului 2015 sau au rezultat în 8 sancțiuni în toamna anului respectiv și o retragere a licenței de operare. Mm, IronFX a fost uh, amendată, suma totală a amenzilor s-a ridicat la peste 2 milioane de euro. După aceea au mai uh, apărut încă alte 11 companii uh, în legătură cu care existau plângeri deci am uh, tratat uh, lucrurile din perspectiva de supraveghere, știind că doar SISEC este uh, responsabilă pentru firmele filmele care operează din jurisdicția sa, însă am monitorizat acțiunile SISEC. Am examinat această problemă din perspectivă de reglementare și am înființat o, un grup de lucru cu toate autoritățile de reglementare din Uniune pentru a examina aceste produse complexe care includ CFD-uri uh, și opțiuni în alte produse complexe. Am emis o serie de întrebări și răspunsuri, am emis uh, o serie de avertizări, ultima din iulie 2016, în care indicăm foarte clar că aceste produse uh, sunt periculoase și nu trebuie să fie comercializate fără o informare corespunzătoare a investitorului și că aceste produse pot să ducă la pierderi uh, considerabile. La, după aceea, la sfârșitul avertizării, spunem foarte clar că ESMA are în vedere cum să uh, dezvolte noi puteri începând cu uh, 2000 ianuarie 2018 în regimul MIFID către MIFIR. Am mai avut o altă linie de acțiune uh, bilaterală direct între ESMA și SAISEC. A inclus o serie de cereri de informații, răspunsuri din partea SAISEC, uh, solicitări suplimentare din partea ESMA și o serie din acestea erau solicitări de clarificări suplimentare legate de raportul general de audit al uh, auditorilor ciprioți. Acest, această corespund, corespondență este și rămâne confidențială. Nu uh, mă voi exprima mai mult în acest sens, însă această muncă, pe lângă munca grupului comun, formează o bază importantă pentru ca ESMA să ia în vedere sau nu lansarea unei anchete formale conform articolului 17 încălcarea um, legislației comunitare uh, ca o modalitate eficientă de a rezolva problema. În ceea ce privește aceste puteri, trebuie să fie foarte clar că asta, acest, aceste acțiuni rămân la discreția autorităților ESMA. Și este foarte important să ne amintim că atunci când facem aceste evaluări, ESMA examinează ce putem aștepta de la o anchetă formală pe lângă ceea ce s-a, aflat în ultimii doi ani. Dacă Consiliul General ar fi de acord, uh, rezultatul final ar fi o recomandare neobligatorie a ESMA. Dacă Comisia ar susține o asemenea uh, recomandare neobligatorie, aceasta poate să uh, devină o, un aviz obligatoriu, însă cred că și domnul Palog a înțeles că în niciun fel acest aviz nu poate să, duce, să ducă la o decizie individuală a ESMA în legătură cu IronFX. Uh, este vorba de articolul 17.6. Aceste individu- decizii individuale pot să fie luate doar da, dacă există prevederi aplicabile direct Eh, dar nu este cazul pentru că e vorba de o directivă, nu de un regulament. Deci, hotărârea dacă să lansăm sau nu o anchetă nu a fost făcută încă. Vrem să evaluăm ce acțiuni a luat SISEC și această hotărâre va, va fi luată până la, înainte de sfârșitul verii. În ultimul rând vreau să vă asigur că ESMA a răspuns întotdeauna tuturor plângerilor primite, în ciuda numărului imens, am menționat mai mult de 500 de plângeri, care au dus la o cantitate mult mai mare de corespondență cu ESMA. Deci uh, am uh, ținut, uh, am informat solicitanții și cei care ne-au adresat plângeri, cel puțin la fiecare șase luni. Mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. And I thank you very much for a very clear... Și noi vă mulțumim pentru o declarație foarte clară și pentru că ați uh, încercat să ne explicați o situație foarte complexă, nu întotdeauna ușor de înțeles. Am și eu propriile întrebări, dar întâi am să-i invit pe colegii mei să ia cuvântul. Domnul Papadakis. câte știu eu, în acest uh, moment, uh, afacerea despre care vorbim se află în mediere, în proces de mediere. Uh, dacă mediatorul estimează că petentul are dreptate, atunci sigur că îi se va <clears throat> Uh, el va fi despăgubit, uh, bineînțeles. Uh, asta e ceea ce știm până în acest moment. Bun, aș vrea și eu să adaug, evident că nu e vorba de un singur caz, e vorba de sute de cazuri. Văd că și ESMA primește foarte multe scrisori, ca și comisia noastră, comisia PETI. Și atunci, da, mă întreb, uh, din moment ce lucrurile sunt cunoscute, de ce se permite uh, ca astfel de produse financiare să fie tranzacționate de către firme de această categorie. Uh, de ce, pe de altă parte, cazurile acestea sunt tratate separat, când e, e clar că ele sunt uh, cazuri uh, asemănătoare. Cred că aici este vorba de lipsă de transparență, ca să mă exprim uh, eufemistic. Dorește cineva să răspundă? Poate comisia? Doamna președintă, mulțumesc. Mulțumesc pentru diversele întrebări. Cred că va trebui să facem un efort de echipă pentru a răspunde la toate întrebările. Ați întrebat noastră de ce se permite tranzacționarea. Probabil că va trebui să revin la intervenția anterioară. Asta Uh, ține de autoritățile naționale. Ele trebuie să intervină și să verifice dacă compania respectivă este viabilă și uh, dacă operează în limitele legii. În ceea ce privește tratamentul individual al acestor uh, cazuri, rolul Comisiei în ceea ce privește transpunerea directivei este de a verifica că s-au respectat, uh, s-au transpus corect uh, regulile de către statele membre, în acest caz de către Cipru. Comisia poate interveni atunci când uh, observă că regulile nu au fost transpuse în mod corect. Dar dacă ne uităm la natura plângerilor, vom observa că e vorba de plângeri care se referă la o firmă de investiții și nu există indicații că ar exista um, erori sistemice sau efecte transfrontaliere. Nu există indicații că uh, e vorba aici de o transpunere incorrectă a reglementărilor europene. În ceea ce privește problema ombudsmanului. Uh, colegul meu uh, are mai multe amănunte. Mulțumesc, doamnă președinte, înțeleg uh, întrebarea dumneavoastră. Vreți să știți de ce aceste cazuri nu sunt tratate în mod colectiv. Ei bine, din perspectiva cadrului legislativ pentru reglementarea alternativă a litigiilor, nu impune uh, statelor membre un anumit sistem. Deci, sistemele alternative pot să difere de la un stat membru la altul în funcție de entitățile care se ocupă cu aceste dispute. Unele dintre aceste entități se ocupă de dispute în mod individual. Cât privește căile de atac în instanță, în justiție, știți de sigur că există o recomandare din partea Comisiei din 2013 în ceea ce privește căile de atac colective și recomandă, se recomandă statelor membre acest sistem de atac colectiv este și cazul despre care discutăm astăzi. Recomandarea despre care vă vorbesc uh, stabilește anumite termene, iar Comisia în recomandarea din 2013 spunea că un termen de 2 ani ar fi necesar uh, sau ar fi um, termenul până la care statele membre trebuie să uh, își exercită um, dreptul de a aplica sistemele alternative de uh, rezolvarea litigiilor. Da, iată, până la urmă, cu puțin ghinion, uh, se pot uh, investi bani uh, în, într-un stat membru cu un grad ridicat de risc. Noi ne-am adresat uh, tuturor uh, autorităților de reglementare din Cipru. Ombudsmanul uh, financiar a deschis acest caz din decembrie 2015, deci iată, de peste 20 de luni. Acest ombudsman financiar în Cipru însă nu are niciun fel de uh, limite de timp, uh, poate să lucreze la nesfârșit, poate să amâne la nesfârșit. Um, eu m-am adresat și uh, ESMA, dar nici ESMA nu a putut să facă nimic. Și nu știu cine ne mai poate ajuta. Eu vă pot furniza, desigur, uh, documente și dovezi în sprijinul afirmațiilor mele. Am uh, toate actele doveditoare necesare. Uh, aș vrea totuși să spun că nu sunt de acord cu ce spunea ESMA. Nu e vorba de rezolvarea unei dispute individuale, ci e vorba de punerea în aplicare um, de aplicarea uh, reglementărilor uh, europene. Cipru nu are uh, o sistem sau entitate pentru um, soluționarea alternativă a disputelor iar oficialii uh, desemnați uh, de guvern pentru supravegherea piețelor financiare fie nu se ocupă, fie nu-și fac treaba, fie sunt corupți. Președinte, da, nu putem comenta aceste afirmații, dar uh, nu le vom trece cu vederea. Mm, vom cere comisiei să Mm, va de cu lipsa de protecție și cu lipsa de uh, transparență. Și plus, uh, am rugat Comisia să uh, verifice cei cu uh, autoritatea de reglementare în uh, piața financiară cipriotă. De asemenea, cerem uh, Adică ținem să exprimăm uh, față de uh, ESMA preocuparea noastră vis-a-vis -vis de uh, lipsa de transparență. Cred că ar trebui, fără întârziere, să cerem ombudsmanului european informații cu privire la progresul sau lipsa de progres a anchetei împotriva acestei companii ISEC din Cipru. De obicei avem o cooperare excelentă cu Ombudsmanul European. Toată lumea e de acord cu această soluție? Bun. Mulțumesc. Nu, în cer scuze, nu vă mai pot da cuvântul acum. Trebuie să trecem mai uh, departe la 11.09. E vorba de turismul uh, durabil în uh, insulele Baleare. Am să-i uh, dau cuvântul uh, petentului pentru a ne expune cauza. Mulțumesc, doamna președinte. Numesc Manuel Sendino Lopez și uh, am venit aici pentru a uh, vă vorbi despre discriminare. Comisia credem că uh, confundă uh, noțiunile. Există o uh, discriminare între locuitorii din Baleare și alți uh, cetățeni europeni cetățenii de europeni plătesc în jur de 0,2% în timp ce locuitorii din Balare plătesc 90 uh, nu, 9,3%. Uh, uh, um, e vorba de niște taxe de export eu uh, pot să vă spun că aceast, acest impozit din valoare este complet uh, ilegal, este unic în Spania și în uh, Europa. E vorba de o taxare care se face doar pe baza duratei șederii în insulă Și uh, de aici pornește o întreagă contradicție. E vorba de uh, un aspect regional similar uh, cu ceea ce se întâmplă în Catalunia. Aici nu avem de a face cu un impozit, ci, o, ci cu o taxă și nu vedem niciun motiv pentru uh, susținerea acestei uh, discriminări. Se justifică uh, oarecum uh, guvernul se, se scuză spunând că are nevoie de bani pentru anumite sisteme uh, portoare, dar și, și de uh, igienizare a apelor potabile, dar de fapt aceste fonduri se folosesc pentru uh, lucrări hidraulice. Este vorba deci de o taxă incorrectă um, pentru care se aplică turiștilor din, uh, din Balare. și putem să mai spunem că uh, aceste, uh, aceste fonduri, fondurile colectate, se folosesc pentru întreținere uh, municipală. Deci nu e vorba de uh, cazuri de, eu știu, extremă urgență sau catastrofe naturale. Ideea este că autoritățile locale vor cât mai mulți bani. Nu e o taxă de mediu bazată pe principiul poluatorul uh, plătește, așa cum se susține guvernul din Baleare. La o întâlnire săptămâna trecută, s-a încercat uh, luarea unei decizii cu privire la destinația acelor uh, bani. Eu nu am timp să intru în toate detaliile, însă sper, speram că Comisia Europeană să poată face acest uh, lucru, însă nici Comisia nu a mers în profunzime. E clar că taxa de care vorbesc nu este nici TVA, nici uh, vreun impozit, este o taxă pe care hotelurile o colectează, nimeni. Deci este imposibil să stai la hotel în Balare fără să plătești uh, această, această taxă, pe lângă toate uh, celelalte, TVA și așa mai departe. Deci, eu cer Parlamentului, practic, să analizeze documentele și să ceară guvernului spaniol să corecteze această situație pentru a asigura tratamentul corect al turiștilor în Spania, conform legislației europene. Representative uh, Mr. Moles Paleja este... Domnul Moles Paleja, reprezentantul Comisiei, se află aici și am să-i dau acum cuvântul. El impuesto sobre estancias eh, turísticas es un impuesto que grava las estancias turísticas en establecimientos hoteleros, în apartamentos turísticos, în cruceros. Da, e adevărat că există o taxă care se uh, impune turiștilor la hoteluri, uh, la pensiuni uh, sau uh, în alte sisteme de cazare. Această taxă nu este destinată neapărat uh, turiștilor străini sau non-spanioli. Se aplică indiferent de naționalitate în Baleare pe toată durata șederii ca turist aici, pe toată durata cazării. Sigur că e vorba de o oarece discriminare indirectă. Nu a fost descoperită sau nu a fost dovedită încă o uh, discriminare însă în mod indirect poate fi uh, înțeleasă ca discriminare această aplicare de taxă. Se poate vorbi poate de discriminare între rezidenți și non-rezidenți, pentru că taxa este plătită numai de cei care nu au reședința în Baleare. Este o taxă care se aplică și cetățenilor spanioli care vin în Baleare ca turiști. În practic, așa cum spunea și petentul, mai sunt și alte taxe și impozite locale impuse în regiune, în insulă. Iar în acele cazuri e vorba într-o proporție mult uh, mai mare de cetățenii străini decât de cetățenii spanioli. Acolo poate se uh, poate vorbi despre uh, discriminare, cu atât mai mult cu cât taxele percepute sunt mai mari pentru cetățenii din țări terțe, deci non-europene se poate vorbi despre o discriminare între cetățeni uh, europeni și cetățeni din țări terțe. Se poate face un studiu cantitativ în legătură cu numărul de uh, turiști uh, europeni sau non-europeni care au uh, plătit această taxă, însă uh, noi credem că nu este vorba de uh, neapărat de discriminare. Taxa respectivă este menită să financeze proiecte care încurajează turismul durabil. Și trebuie să ne gândim, uh, trebuie să analizăm în ce măsură utilizarea acestor fonduri corespunde interesului public general în insulă, care ar putea să justifice o, un anumit grad de discriminare indirectă. Ehm, Petentul susține că această taxă contrazice directiva TVA. TVA, în general, este compatibil cu toate tipurile de taxe și impozite și acesta este mm, cazul și în, când vorbim despre alcool, țigări, autovehicule și așa mai departe. Deci, deși articolul 501 din directiva uh, TVA uh, împiedică statele membre să înființeze taxe incompatibile uh, cu regimul TVA, totuși se pot recrea în anumite condiții taxe sau impozite similare cu TVA-ul. Fără să intru acum în detalii, Cred că cel mai important lucru este că există o taxă generalizată pentru toate uh, bunurile și serviciile. Nu este însă cazul aici. Această taxă de care vorbim se aplică numai în turism. Iar acest lucru este interzis conform directivei, într-adevăr. Mulțumesc și eu și dau cuvântul colegilor. Mulțumesc. În primul rând, uh, mulțumesc uh, pensionarului în numele Asociației Hotelelor la Comisia PETI. Nu ține de noi să protejăm sau nu această taxă. Este un aspect regional și suntem de părere că guvernul nostru a luat deja o poziție. Ce trebuie noi să facem este să aflăm dacă această taxă care este aplicată respectă legislația europeană. În prima fază, Comisia spune că a povestit uh, despre corespondențele dintre Asociația Hotelelor și Comisie. În primul rând, Asociația mm, a cerut informații suplimentare pentru a vedea dacă se respectă legislația europeană, iar Comisia a spus că fără a fi 100% sigură, mm, este de părere că nu ar fi nicio problemă, nicio incompatibilitate cu legislația europeană. Asociația Hotel a cerut data uh, informații suplimentare pentru a-și da seama dacă există o discriminare între rezidenți și non-rezidenți. În acest lucru s-a referit la anul trecut, 2016, deci pe 26 august asociația a cerut uh, informația și a primit-o. Dar apoi această societate din Mallorca a avut două solicitări. Odată s-a vorbit despre insule Baleare și despre un caz în instanță care a fost în legătură cu care sesizarea a avut loc în 2016. Se așteaptă decizia instanței, dar pe 21 martie 2017, pe de altă parte, au trimis o scrisoare Comisiei Europene, Comisiei Juncker, pentru a se asigura că o comisie cu toate aceste informații va spune dacă există sau nu o încălcare a legislației europene. Această um, discriminare între rezidenți și non-rezidenți și cu toate solicitările și uh, scrisorile trimise în special în apartamente, vapoare de croazieră, hoteluri și așa mai departe. Există o lege de acomodare care nu se aplică în anumite cazuri. Cred că ce putem face cu această petiție este să o lăsăm deschisă pentru a ne asigura că Comisia Europeană are timpul să răspundă asociației din Ibiza Și astfel, când vom uh, avea informație, vom putea hotărâ ce facem cu petiția, dar cred că Comisia ar trebui să aibă timpul necesar pentru a răspunde acestei uh, scrisori de pe 21 martie, care solicită informații suplimentare. Deci cred că aceasta ar trebui să fie abordarea. Menținem petiția deschisă și așteptăm uh, reacția Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Teric Abras. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Uh, am o mare simpatie uh, față de această cauză, dar sunt foarte surprins sunt surprins că există o regiune care apără uh, drepturile unor oameni în afară. Este un tip de solidaritate foarte surprinzătoare. Acum, pe de altă parte, nu înțeleg cu adevărat petiția. Pentru că problema petiției este legată de discriminare, vorbim despre discriminare, ca și cum uh, ar fi vreo diferență când vorbim despre, ca și cum orice diferență ar însemna discriminare. Pentru că marea diferență, turiștii câștigă mult mai mult decât oamenii care trăiesc în uh, Mallorca permanent. Deci oamenii care vin în Catalonia, de exemplu, de pildă, turiștii care uh, vin acolo uh, Uh, trebuie să mm, plătească taxe de autostradă, dar uh, oamenii nu plătesc acest lucru în timpul anului. Într-o țară TVA-ul poate să fie 4%, în altă parte 20%. Deci toată ideea asta discriminării este ceva atât de dificil încât este greu să o definim. Dar nu cred că există prea multă logică în această petiție. Și această situație poate apărea și în alte locuri. La Bilbao, de exemplu, Bilbao nu e în Catalonia, cel puțin nu încă. Și faptul că spuneți că scopul impunerii acestei taxe este în mod specific o, uh, o anumită aplicare, dar uh, apoi se descoperă că există și o altă taxă care poate fi folosită în acest scop. Nu cred că aceasta este o problemă. Așa, sigur, un guvern poate avea mai multe taxe și impozite care toate să slujească unui aceluiași scop uh, pot avea origini diferite, surse diferite, deci sincer vorbind, mm, mi se pare că Uh, această petiție are o foarte puțină substanță și nu văd cum poate fi justificată discriminarea și cred că ar trebui să închidem această petiție. Și când o să mergem în Maiorca, noi cei din afară vom plăti pur și simplu această taxă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum aș vrea să vă dau înapoi cuvântul, dar ați luat cuvântul și ați vorbit mai mult de 5 minute, deci uh, sunt foarte reținută. Aș putea să fac acest lucru dacă puteți fi extrem de concisă, mai puțin de un minut. Mulțumesc. Nu să fiu foarte concis, vreau să insist asupra conceptului de discriminare, care pentru noi este evidentă. Uh, Discriminarea se regăsește în concept, căutăm ceva unde să putem impune o taxă și aceasta li se impune doar celor din afară. Deci cei care nu locuiesc în Baleare plătesc, dar cei care votează în Baleare, în schimb, nu plătesc. Dacă nici asta nu e discriminare, Eh, atunci când eh, are loc în peste 90% din cazuri, atunci poate că discriminarea nu este clar definită, dar pentru noi, noi se pare că este un lucru foarte clar, e clar că este vorba despre discriminare, eh, lucru valabil pentru turiștii străini turismul, sigur trebuie să-și plătească taxele și asta se și întâmplă. Dar asta este o discriminare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cred că este timpul să rezumăm și uh, cum s-a spus foarte clar de către comisie, nu există niciun motiv pentru comisie să uh, uh, intre în discuții cu Spania privind această taxă uh, legată de turism, de vreme ce taxele li se aplică rezidenților și non-rezidenților fără a face nicio deosebire între ei. Este destul de evident și a fost spus și de colegul nostru. Sigur, putem să menținem petiția deschisă, dar cred că ar fi o greșeală. Cred că trebuie să o închidem în acest moment, pentru că nu este o problemă în care putem să analizăm mai departe lucrurile. Și Roza, știu că tu ești din Baleare, dar încearcă să fii un pic imparțială în cazul de față. Bun, ia cuvântul, dar te rog foarte repede da nu, nu am o poziție aici. Nu spun dacă este sau nu este discriminare. Ce spun este că a fost trimisă o scrisoare de Federația Hotel din Mallorca pe 21 martie a fost trimisă comisiei și trebuie să primească un răspuns și spun că ar trebui să primim, să menținem petiția deschisă până când comisia trimite răspunsul. Odată ce comisia a făcut acest lucru, bun, atunci putem să închidem petiția. N-ar trebui să închidem petiția înainte de a afla care este răspunsul comisiei. Asta e tot ce am de spus eu. Am auzit deja că vom aștepta răspunsul care va veni într-o lună sau două, deci ar trebui să așteptăm răspunsul comisiei uh, Uh, pentru a da un răspuns acestei scrisori a Federației. Doar asta am spus eu, pentru că Comisia a cerut informații suplimentare, documente suplimentare și aceste documente au fost trimise de Federația Hotel din Mallorca. Sunt cât de obiectivă pop, nu spun că există sau nu există discriminare. Tot ce spun este că trebuie să... Așteptăm. Bun, atunci solicităm Comisia să dea uh, un răspuns rapid uh, și apoi uh, vom folosi uh, acest, acest răspuns și vom putea avea o reacție rapidă. Bun, și acum să continuăm. Punctul 22 a fost amânat și trecem la petiție 1088 privind presupusa încălcarea drepturilor de către legea SUA, numită ca um, deci încălcarea drepturilor Uniunii Europene și a uh, efectele extrateritoriale ale legilor uh, Statelor Unite în Uniunea Europeană petiționarul este cineva care are inițiale JR și, bun, vă invit uh, <laughs> să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă voi folosi în mod înțeleg de cele 5 minute Cred că petiția este foarte detaliată în ceea ce privește legalitatea FATCA sau cel mai degrabă modul în care FATCA, o legislație din Statele Unite, uh, încalcă mai multe componente ale legilor Uniunii Europene, în special articolele 8, 13 și 14 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Uh, și uh, am avut niște avize și de la Econ și de la Comisie și uh, directiva privind uh, plățile și uh, articolul 55 al Constituției franceze este și el uh, încărcat, deci nu o să intru foarte în detaliu privind uh, această petiție. Vreau doar să uh, discutăm foarte scurt despre fapt ca ce funcționează și ce face în Uniunea Europeană. Văd că este o parte a unor de legi extraterritoriale și după cum am arătat ieri, este vorba despre impactul instituțiilor financiare uh, asupra Uniunii Europene. Este o lege care a intrat în vigoare în 2010, a fost uh, pentru uh, combaterea evaziunii fiscale și uh, a urmat unui scandal în care uh, câțiva președinți aveau bani în conturi din Elveția pentru a evita impozitele din Statele Unite. Sigur, acesta este un lucru grav, dar pe de altă parte îi for- forțează instituțiile financiare din afara Statelor Unite să facă un raport către uh, autoritatea financiară din Statele Unite. Nu intru în detalii, e foarte complicat, dar uh, există definiție foarte uh, mare a acestor clienți personali în Statele Unite. Dar ce se întâmplă cu că am văzut uh, oameni din lupul pe Wall Street, despre asta este vorba. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt lupul de pe Wall Street, ci care sunt afectați. Eu nu sunt lupul de pe Wall Street, sunt doar uh, un francez și întâmplător sunt și american. Deci dacă nu știți ce înseamnă americanii accidentali, uh, Eh, sunt în principiu cetățeni străini care, din întâmplare, au, de, eh, au fiind născuți în America, au dobândit cetățenia română. Știu că foarte mulți oameni au primit-o, mulți vor să scape de ea. Nu au nicio legătură cu America. Am auzit eh, accentul parafii american. Nu am trăit niciodată să de Unite, nu am lucrat în state, nu am studiat, nu am rude în state, nu am un număr de securitate sociale, nu am votat niciodată în alegerile din Statele Unite și aș putea să vă povestesc încă ore și de tot ce vă am 5 minute. Povestea mea este foarte simplă. Toată lumea este irlandeză, irlandez, mama e este uh, și a făcut doctoratul la Harvard, uh, părinții mei au divorțat, uh, uh, Mama a încercat să rămână în America, dar a fost deportată când aveam 5 ani. Ce s-a întâmplat? Eu sunt deportat constructiv pentru că uh, m-am pierdut dreptul de vot, dar acea, uh, acel eveniment s-a întâmplat. M-am născut pe teritoriul american. Ce înseamnă asta? E bine, fără să intru foarte mult în detaliile legilor americane, au două trăsături absolut unice. Una este uh, Uh, toată lumea care se naște în Statele Unite dobândește uh, cetățenia americană. Eu sunt contaminat de acest lucru. Este ca o boală cu care m-am născut. Al doilea lucru mm, este amuzant, dar nu e așa de amuzant când îți dai seama ce mi se întâmplă. Al doilea lucru este că uh, Statele Unite au această practică unică a cetățeniei și a taxelor bazate pe cetățenie. Orice țară normală din lume îi taxează pe oameni în funcție de reședință. Pornind de la premisa că dacă un guvern îți dă servicii, plătești pentru acele servicii și avantajele le de unde trăiește. Este foarte important să ai un pașaport american. Ce fac americanii? Așa ca și Eritrea, că e singura cealaltă țară care face acest lucru, taxează oamenii în funcție de cetățenie. Ești născut cetățean american, plătești impozite, pe viață. Deci, efectiv, ești uh, născut sclav al impozitelor. Și interesant este că Statele Unite și Eritrea sunt singure uh, țări care practică acest lucru și uh, rezoluția 2023 a ONU a criticat Eritrea pentru acest lucru. Ar fi foarte interesant dacă ONU ar critica și America la fel. Oricum. Ce a făcut FATCA? Uh, Statele Unite nu au avut niciun mod de a uh, urmări, pentru că administrația financiară nu poate să-și întindă brațul lung în alte țări fără mandat, fără mandat de arestare. Deci ce au făcut americanii? Au inventat FATCA și FATCA ce face propriu zis este că dă posibilitatea administrației financiare americane să impună aceste taxe bazate pe cetățenie în afara granițelor sale. Deci pe lângă că uh, îi vânează pe cei care fac evaziune fiscală, îi obligă și pe cei născuți în Statele Unite să plătească impozite. Deci, uh, natura extrateritorială a legilor americane trec la cu totul alt nivel. Și cum fac? Uh, au găsit un mod foarte inteligent. Practic, îi forțează pe euro și băncile internaționale să devină practic investitorilor. Deci, le spun uh, instituțiile europene, practic, căutați pe toți nativii americani și transmiteți-ne un raport în această privință. Deci, vedeți, ni se impune un impozit, deși nu suntem acolo, dar ni se spune, ok, nu există nicio dublă impozitare. Da, știu, eu sunt cetățean uh, francez, uh, ar însemna o dublă taxare. Boris Johnson, poate nu vă place dar uh, are o casă în Londra care a fost impozitată în America. De deci ce ar trebui să uh, profite America de uh, creșterea priței rezidențiale din Anglia? Sunt foarte multe consecințe pe care nu pot să le spun. Există tot felul de penalități, fapt că sunt lucruri pe care nu le știți, dar eu le știu ca american accidental. Eu sunt o victimă a acestor lucruri și ce fac Statele Unite uh, este să uh, sifoneze bani din Uniunea Europeană, fie că sunt cetățeni europeni sau bănci europene, pentru a face bani din noi. Și asta este realitatea. Am devenit niște paria ai sistemului bancar european și Comisia știe acest lucru, ni se închid conturile, nu ni se dau credite. Un pot să vin cu povești, avem peste 500 de europene, de americani occidentale, aici, ni se blochează fondurile de pensii, este ceva de groază ce ni se întâmplă în uh, piața, pe piața bancară europeană. Ni se spune, da, e simplu, renunțați la cetățenia americană. Nu! Există niște legi care ne fac acest lucru imposibil. Să nu mai fi cetățenia american uh, nu este posibil fără să plătești niciun impozit. Cred că ne-ar costa undeva între 20 și 50 de mii de uh, dolari doar pentru documente. Asta e tot. Este o ipocrizie și o nedreptate. Îmi pare rău că depășesc un pic uh, timpul, dar uh, Statele Unite știu acest lucru Uh, Cartea Verde Americană a uh, propus o amnistie pentru noi. Nina Olson, uh, avocatul financiar național, a spus în 2015 fața Congresului, și în 2016 și în 2016 a recunoscut injustiția noastră. Există și democrați care, la care am insistat să introduc acest lucru în, în platformă republicanii luptă împotriva datelor și problema cu care suntem confruntați acum și Eh, am discutat cu un avocat al administrației financiare. Bun, în Statele Unite știu despre ce este vorba, dar închid ochii pentru că sunteți foarte lucrate și nimeni nu vă va apăra. Și asta este realitatea situației. Deci până și mari avocați americani spun acest lucru. Deci problema pe care avem eh, Comisia pare să ia poziția că este nevoie de un mandat pentru a negocia FATCA la nivel european și acest lucru a fost respins. Și de aceea FATCA este o problemă bilaterală, așa că Comisia spune uh, noi vrem să ne spălăm pe mâini de această problemă. Uh, un uh, european uh, a început să se trezească, Franța a început să conducă această acțiune. Există un raport de 250 de pagini privind aceste legi extraterritoriale, și modul în care influențează Franța. Iată un slide ca să vedeți aici este amnestia democraților. Și ca să termin, așa asta va fi și concluzia mea. Voi mai avea două minute dar uh, Statele Unite nu vor să uh, semneze OCD-ul FATCA. Știm foarte bine că au niște uh, legi, de pildă Nevada și Wyoming și practic se transformă în noua Elveție. Știm că miliarde de dolari au fost cheltuite de instituțiile europene. Știm că FATCA a fost vândută Uniunii Europene pe o promisiune de reciprocitate. Pe YouTube, dacă căutați Robin Stack, a vorbit chiar în această clădire și a promis reciprocitate. Cele mai multe țări europene au semnat FATCA în ideea că va exista o reciprocitate. Înainte de 31 decembrie 2016 s-a depășit de mult aceste termen. Știm că America nu va uh, emite un act reciproc și va fi blocat acest lucru în Congresul American. Deci FATCA este o promisiune încălcată a reciprocității. Promisiunea care a fost dată nu poate fi menținute. Lucrurile sunt clare. Deci solicitarea mea astăzi aici, ce ne dorim noi este ca Comisia, așa cum am mai făcut-o pentru țări ca Elveția și Monaco, să le ceară statelor membre să-i dea un mandat pentru a renegocia de manieră colectivă fatca cu America în baza faptului că americanii nu-și mențin promisiunea și să găsească o situație mai corectă și să oblige să garanteze amnistia pentru accidental. Și toată lumea din Statele Unite recunoaște că acest lucru este necesar. Deci asta este solicitarea mea și îmi pare rău că am depășit considerabil timpul alocat. Mulțumesc foarte mult, ce mai poveste! Bun, acum să lansăm dezbaterea. Nu, întâi ne adresăm reprezentantului Comisiei, sigur. Domnul Nicolo Brignoli. Thanks, Chair. Um, good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. În ceea ce privește această petiție, este o problemă foarte complexă, recunoaștem și aici comisia este reprezentată de diverse direcții generale, pentru că petiția se referă la o serie de uh, aspecte. Deci eu aș pune, aș, aș pune accentul eu pe um, așa zis încălcare a uh, conturilor în petiție se spune că acești americani accidentali nu au acces la servicii financiare de bază datorită temerii că uh, vor uh, fi supuși unor uh, sancțiuni conform acordului, acordurilor FATCA semnate către statele membre. Noi declarăm că conform acestei directive a conturilor în bănci, care introduce o nouă prevedere ca uh, cetățenii europeni să aibă acces legal la un cont în bancă, o prevedere uh, respectată în directivă. Nu există nicio posibilitate de discriminare pe baza naționalității sau rezidenței. Deci, indiferent de cerința ca băncile să, să respecte FATCA sau acordurile internaționale, uh, Eh, nu credem că este posibil ca aceste bănci să refuze accesul cetățenilor și consumatorilor care au reședința legală în Uniunea Europeană. Dacă se întâmplă așa ceva, am uh, ancheta uh, motivele și așteptăm informații în legătură cu uh, aceste interdicții de a deschide un cont de plată de bază. Directiva a intrat în vigoare în 18 septembrie 2016 și acum verificăm aplicarea acesteia. Deci, de exemplu, observații fără microfon din sală. Share that information. Atunci vă rog, transmiteți-ne aceste informații pentru că nu apare aceste informații în petiție în legătură cu acest tip de produs. Bine, să nu ne angajăm acum într-un dialog transmiteți această informație comisiei cât de curând posibil. Trecem acum la următorul reprezentant al comisiei, doamna Schilmüller. Bună ziua! Reprezint Direcția Generală pentru Justiție. Mă refer în special la uh, drepturile fund- fundamentale și uh, problema de protecție a vieții private și a datelor. Uh, în acest sens, uh, vă subliniez că, într-adevăr, statele membre, atunci când uh, transmit date mm, private Statelor Unite, conform FATCA, trebuie să respecte articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale, deci achiul cu privire la mm, informațiile private și acest transfer, transfer de date private trebuie să fie în conformitate cu protecția datelor, deci trebuie să respecte Directiva 9546 implementată de către în legislația națională. Un aspect care a fost uh, subliniat de către petiționar este um, um, cantitatea mare de date în acest uh, din FATCA Aici se aplică necesitatea procesării datelor și uh, dacă datele respective sunt adecvate sau nu scopului. Toate aceste principii trebuie să fie aplicate de către statele membre, însă în același timp Supravegherea scade sub competența autorităților naționale și anume autoritățile de supraveghere ale statelor membre. Petiționarul a menționat că este irlandez și francez uh, și îl, uh, îi sugerez uh, să ia legătura cu Autoritatea pentru Protecția Datelor din Franța sau Irlanda pentru a lansa o plângere oficială. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Heira. Bună ziua! Din punct de vedere al impozitării s-a menționat acest lucru că acordul FATCA, acordurile FATCA sunt acorduri bilaterale între statele membre și un, Statele Unite. Comisia nu uh, uh, Uh, este implicată în aceste, uh, aceste acorduri. A menționat, petiționarul a menționat mandatul uh, acordurile din mandat, acordurile cu Elveția, Andorra și San Marino. Este adevărat că acestea au avut loc, însă aici Comisia a avut un mandat acordat de către statele membre pentru negocierea unui asemenea acord vă menționez domeniul a acestor informații transmise sunt, este similar FATCA, pentru că acestea sunt standarde internaționale în legătură cu schimbul de informații care se bazează pe FATCA. Thank you very much uh, for... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Acum dăm cuvântul colegilor pentru a interveni. Doamna Intveld. Yes, chair. Mulțumesc, doamne președinte, vă mulțumesc. În primul rând, ceea ce voi spune nu este împotriva persoanelor care reprezintă comisia aici, pentru că îmi dau seama că sunteți trimiși ca purtători de cuvânt și nu trebuie să împușcăm purtătorul de cuvânt. Însă mesajul transmis este următorul. Tot ceea ce ne ni s-a spus sunt prostii sunt pur și simplu prostii. Am urmărit acest caz de 5 ani și am fost prima care am depus o întrebare parlamentară în acest caz în martie 2012. Deci să aud din partea Comisiei Europene că da, într-adevăr, chiar nu se poate deschide un cont în bani. Nu, nici nu știam așa ceva. Vă rog, transmiteți-ne informațiile. Chiar așa? considerați că vi se încalcă drepturile de protecție a datelor, vă rog, uh, apelați la uh, autoritățile pentru protecția datelor naționale. Da, Comisia Europeană alege foarte bine ce competențe să își utilizeze sau nu, sau să și le depășească sau nu. Poate cineva să-mi explice de ce nu există un temei juridic să spunem americanilor că nu se poate avea acces nelimitat la datele oamenilor care locuiesc în Europa, dar există uh, uh, un temei juridic pentru un angajament foarte dubios cu Turcia. Nu există temei juridic nici pentru acordul fiscal. Deci Comisia își alege foarte interesant temeiurile juridice. Ceea ce face Comisia aici este că oricând uh, Statele Unite spun săriți în sus, Comisia întreabă cât de sus. De fiecare dată, Statele Unite au precedență în, în față de drepturile cetățenilor. Comisia nu își îndeplinește datoria și dacă mă uit cum funcționează această comisie, care se numește o comisie politică, este atât de tehnocrată încât nici nu mai e amuzant. Sau șefii dumneavoastră ar trebui să protejați interesele cetățenilor europeni. Asta trebuie să facă comisia. Eu nu vreau să mai aud uh, orice pretexte că vă ascundeți în spatele unor argumente legalistice. Nu, e o prostie. Nu știu cât de mulți americani accidentali sunt în Uniunea Europeană, ale căror drepturi sunt încălcate pur și simplu. Nu poți să-și deschidă un cont în bancă și nu este vorba doar de un ban- cont de bancă simplu. De ce să nu aibă acces la alte produse financiare? Doar pentru că se întâmplă să aibă o naționalitate americană sau uh, o alta, pentru că nu este vorba doar de naționalitate, este vorba aici și despre oameni uh, ai căror copii studiază în Statele Unite. Ce crimă au comis aceștia? De ce să fie excluși de la servicii de bază pe care dumneavoastră considerați că sunt foarte normale? Vă imaginați ca dumneavoastră să nu aveți acces la asemenea servicii? Ce înseamnă asta pentru drepturile cetățenilor? Pentru capacitatea de a avea o viață normală? cu tot ceea ce considerați dumneavoastră că este evident. Doamnă președinte, cred că aceste com- răspunsuri ale comisiei sunt pur și simplu, nu sunt nici pe departe satisfăcătoare, dar probabil v-ați dat seama din cele ce am spus. Insist că trebuie să aducem lucrurile la un nivel mai înalt, să păstrăm deschis această petiție, să uh, ridicăm problema la nivel politic și să ne asigurăm că Comisia Europeană aude de la Parlamentul European că trebuie să acționeze și să găsească o soluție pentru acest, acești oameni care timp de ani de zile, nu doar din septembrie, timp de ani de zile au fost excluși de la serviciile financiare de bază, pentru că aceasta este datoria Comisiei Europene și dacă Comisia ezită să respecte drepturile cetățenilor, atunci să meargă acasă. Și dacă mă uit și văd cum uh, funcționează Comisia în multe domenii politice, uh, mi se pare din ce în ce mai uh, bine să se ducă acasă, pentru că este pur și simplu refuzul să își îndeplinească datoria. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Vă mulțumesc. Uh, toată lumea pare să fie șocată. Avem nevoie de un timp. Dar vreți să vă explic ce am spus? Nu, nu acum. Mesajul dumneavoastră a fost uh, foarte clar. Dorește și altcineva să intervină? Nu. Nici măcar tu, Iarec, ce se întâmplă? Bun. Hai să dăm cuvântul acum din nou petiționarului. Aveți cuvântul încă două minute. Și spuneți ce doriți să facem cred că Sofia a pus uh, spus lucrurile foarte clar. Avem mii de uh, americani accidentali și ceea ce nu înțelege comisia este că nu este vorba de doar uh, informațiile americanilor accidentali. Vă dau un, un um, exemplu, un cetățean german care are control asupra uh, conturilor mamei sale, cetățean german, înseamnă că acel cetățean german care nu are nimic de a face cu America și uh, detaliile sale ajung la IRS-ul din Statele Unite. Dacă acest lucru nu este o încălcare a drepturilor de mm, protecția datelor, nu știu ce este vrem ca Comisia să ceară un mandat, după cum a făcut în cazul Elveției sau Monacoului, să revizuiască FATCA în numele tuturor statelor membre cu Statele Unite pe baza faptului că toate statele membre au semnat uh, AGA Model 1 care, au, uh, care uh, implică reciprocitate. Americanii și-au, nu au îndeplinit această promisiune, deci există un motiv. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru ceilalți eh, cetățeni care se află în această situație. Trebuie să rezumăm situația, nu, este, nu mi este ușor, eh, doamna Intveld are dreptate, trebuie să ajungem la un alt nivel, trebuie să rezolvăm lucrurile la nivel politic. Ceea ce putem face în numele comisiei noastre este să lăsăm petiția, bineînțeles, deschisă și să o aduc coordonatorilor pentru a vedea dacă putem să uh, ținem cont de un aviz Econ sau Libe, care sunt foarte răspicate, nu trebuie să vă reamintesc, și să deschidem o dezbatere în plenară, eventual. Nu pot, vă pot promite acest lucru acum, însă o, o voi readuce în atenția coordonatorilor. Facem acest lucru? Perfect, atunci când nu avem participanți la toate grupurile, suntem în siguranță. Trecem mai departe. To the annual report on European Ombudsman's annual report for 2016 and the rapporteur is uh, Mrs. Mitzi. The floor is yours. <clears throat> Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru raportul în legătură cu activitatea Ombudsmanului European pentru 2016. În ceea ce privește acest raport, după cum uh, am spus și când uh, eram în prezența doamnei Emilie O'Reilly, sunt de acord, mm, aprobăm activitatea Ombudsmanului European, este un raport foarte uh, ușor de citit și este foarte pe teren, este foarte ușor de înțeles pentru cetățeni. Nu voi intra în uh, un rezumat al acestui raport pentru că am făcut o ultima dată, însă voi intra în uh, ceea ce este în raportul meu. Recomandările mele principale pentru ombudsman din raportul meu ar fi să continue anchetele strategice în legătură cu tratarea uh, uh, procedurilor de încălcare, să uh, respecte transparența trialogurilor și în cazul uh, negocierilor și acordurilor cu statele terțe, inclusiv Regatul Unit, să susțină procesul de decizional al BCE, EIB și Eurogrupului și să continue să monitorizeze Agenția Europeană a Medicamentului pentru a se asigura că îndeplinește standardele înalte de uh, transparență pentru triarurile clinice. Uh, am și recomandări pentru Comisie și pentru alte instituții europene pe baza raportului ombudsmanului uh, și anume să adopte recomandările ombudsmanului și să revizuiască codul de conduită pentru comisari conform obligațiilor tratatului vorbim aici despre comisari care au un loc de un post după altul care ar putea să reprezinte conflict de interese. Pentru a îmbunătăți registrul transparenței uh, și să implementeze pe deplin recomandările ombudsmanului în legătură cu procedura numirii um, consilierilor speciale și a grupurilor de experți. Acestea sunt uh, recomandările mele în ceea ce privește raportul ombudsmanului pentru comisie. Însă, Vreau să văd și acțiunile ulterioare, în special în evaluarea uh, felului în care regulamentul de funcționare actual acoperă uh, acest principiu al uh, porților rotative și cum și ca membru activ și cum respectăm drepturile persoanelor cu dizabilități. Raportul va examina și practicile Comisiei cu privire la lobbyiști și măsurile adoptate de Direcția Generală Sanco și de uh, obligațiile conform cadrului ONU, care, după părerea mea, ar putea să fie implementate foarte ușor în multe alte departamente. Așadar, în concluzie, raportul va reaminti recomandările anterioare ale ombudsmanului pentru eh, inițiativa cetățenească și, în ultimul rând, subliniem munca eh, pe avertizorii de integritate pentru a proteja, a proteja pe aceștia împotriva eh, repercusiunilor. Bineînțeles, am avut limite în ceea ce privește dimensiunea raportului, însă Uh, putem să introducem aceste aspecte prin intermediul amendamentelor. Vă reamintesc calendarul. Discuția raportului la PETI va fi în 11 iulie. Termenul pentru uh, amendamente este 18 iulie. Îmi cer scuze, nu 11. Termenul pentru amendamentele este 18 iulie la ora 12, votul în octombrie și în plenară în noiembrie. Mulțumesc, Marina. Mulțumim foarte mult pentru această imagine foarte clară a conținutului raportului. Iare că ai cerut să intervii în capacitatea sa ta de raportor din umbră al grupului PPE. Vă mulțumesc. În numele PPE aș dori să mulțumesc în primul rând, doamne raportor, pregătirea acestui proiect de raport extrem de Uh, cuprinzător, este echilibrat, bine structurat și menționează toate domeniile care sunt importante pentru munca ombudsmanului european. Am uh, monitorizat uh, doamn, munca doamnei O'Reilly de la început și recun, trebuie să recunosc că ideile sale au contribuit la uh, uh, uh, o calitate mai uh, lizibilă și mai uh, și mai uh, bună pentru cetățean în ceea ce privește organizarea informației și cred că în vremuri dificile ca în momentul actual este foarte important să încercăm să uh, închidem această, acest decalaj între instituțiile europene și cetățeni Există cifre, cum ar fi în legătură cu ghidul interactiv, datorită căruia fiecare cetățean poate să găsească organismul uh, unde să se plângă. Și mulțumesc raportorului că menționa, a menționat procedurile de încălcare la punctul 8. Uh, după părerea mea, este foarte important să încurajăm uh, eforturile Comisiei de a facilita accesul la documente și la informații, în special în ceea ce privește procedurile pilot comunitare, pe lângă adăugirile primite și încurajează anchetele strategice în legătură cu aceste plângeri cu privire la încărcări în procedurile pilot. Aici aș merge și mai departe și aș recomanda o monitorizare constantă a acestei probleme în Parlamentul European. Și aș dori să vă atrag atenția și punctului de la nou în ceea ce privește transparența acordurilor comerciale și a negocierilor acestora. Este foarte important să existe cât mai, mult, să existe cât mai multă transparență pentru cetățeni în special eh, datorită faptului că s-au creat foarte multe mituri în legătură cu ultimele negocieri. Trebuie să ne amintim că această transparență nu trebuie să submineze poziția de negociere a Uniunii. Așadar, un echilibru corect aici este foarte important. Da, vrem transparență, însă nu vrem ca aceasta să meargă prea departe pentru a ne slăbi poziția de negociere. Vă mulțumesc! E, bine. Mulțumim, Patris. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamne președinte. În numele lui Javier Nart, care este raportor din umbră pentru grupul ALDE, să vă mulțumesc și uh, mulțumesc și doamnei ombudsman. Uh, în pro, propunerile grupului ALDE țin de creșterea transparenței în procedurile Uniunii și în ceea ce privește uh, procesele verbale ale întâlnirilor, date fiind, uh, date fiind poziția lobbyilor industriale europene. De asemenea, vrem ca uh, accesul la documente să fie imediat și nu cu limitări care pot să ajungă până la șase luni după aceea susținem ca conferința anuală a mediatorilor eh, din Europa să aibă loc în, în eh, cinta Parlamentului European. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim. Comisia nu are nimic de adăugat, așa că îi dau eh, din nou cuvântul lui Marlan. Nu, nici eu nu vreau să adaug nimic. Au să lucrez împreună cu raportorii din umbră. Excelent. Amendamentele se depun până la ora 3 pe 18 iulie. Procedura normală. Trecem mai departe avizul privind revizuirea regulamentului 211 din 2011, inițiativa cetățenească. Raportor este domnul Valensa. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să spun cât este de important faptul că discutăm această revizuire a regulamentului privind uh, inițiativa cetățenească europeană. Comisia de fond este AFCO. Comisia Europeană intenționează să propună o revizuire spre sfârșitul anului de aceea, cred că avem un calendar foarte ambițios pentru a furniza contribuții uh, Comisiei Europene pentru îmbunătățirea acestui instrument. Termenul pentru amendamente în comitetul nostru este sfârșitul acestei săptămâni, numai în engleză, vă rog, știu că nu este procedura normală, dar nu avem uh, pur și simplu suficient timp pentru traduceri. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru cooperare. Săptămâna 36 este cea mai potrivită pentru organizarea unei întâlniri cu raportorii din umbră. Secretariatul vă va anunța la uh, legătură cu o propunere concretă pentru această întâlnire. Am avut uh, destul de puțin timp la dispoziție pentru a ataca toate unghiurile acestei propuneri, dar am câteva uh, Uh, observații, uh, punctele principale. În primul rând, admisibilitatea. Comisia crește transparența procesului decizional și dorește să clarifice criteriile de admisibilitate pentru inițiativele cetățenești. De asemenea, transparentizeze uh, motivele pentru aprobarea sau respingerea acestora. Comisia clarifică aceste lucruri în conformitate cu jurisprudența curții în ceea ce privește uh, inițiative precum uh, drepturile minorităților sau uh, TTIP. Acest uh, instrument trebuie să fie cât mai prietenos posibil, ținând cont de uh, rest- restricțiile de o natură tehnică și um, uh, asta în uh, sensul uh, eliminării barierelor tehnologice în calea strângerii de semnături și ținând cont de diversitatea sistemelor naționale privind înregistrarea datelor cetățenilor. Eu vreau să sprijin propunerea AFCO cu privire la Uh, înființarea unui sistem unic online pentru strângerea de semnături și sugerez ca acest sistem să utilizeze platformele, tehnologiile deja existente uh, și uh, tehnologia care deja și-a dovedit valoarea în cazul platformelor sociale. Apoi, Ghișeul unic. Este foarte important ca organizatorii inițiativelor să beneficieze de orientare pe întregul uh, parcurs. Ghișeul unic este un instrument foarte important uh, și mm, poate servi ca un punct de informare esențial pentru organizatorii acestor inițiative. și de asemenea poate furniza informații esențiale vis-a-vis -vis de temeile juridice ale unor inițiative. Punctul 4 acum, utilizarea întregului potențial. Vreau să sprijin propunerea AFCO în acest sens de a asigura um, urmărirea îndeaproape a inițiativelor care au fost încununate de succes și exploatarea potențialului uh, bunelor practici în aceste cazuri. De asemenea, comitetele de conducere trebuie uh, desemnate tematic. Avem uh, în acest sens uh, consultări cu cetățenii europeni și acest lucru uh, trebuie subliniat. Trebuie ca inițiativa să fie inclusivă să poată fi consultați experți independenți de către părțile interesate și acolo unde este posibil să uh, existe și finanțare pentru uh, petiționari uh, în sensul acoperirii cheltuielilor de transport și cazare. Și mai este ceva ce cred că Comisia ar trebui să rezolve, și anume conflictul inerent de interese în rolurile concurente ale unor instituții în judecarea admisibilității unor inițiative. Cred că este clar pentru toată lumea că Comisia are toată puterea în acest sens și am vrea să nu intre în uh, conflict de interese cu uh, anumite alte instituții. Vă mulțumesc și uh, mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru cooperare. Doamna Besera, aveți cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Nu am foarte multe de adăugat pentru că domnul Valesa, raportorul, a parcurs în amănunt punctele care ne privesc pe toți. Cred că uh, reiese foarte clar ceea ce am spus în raportul AFCO pentru revizuirea acestei inițiative cetățenești. Aș dori doar să remarc îngrijorarea noastră la ALDE în legătură cu chestiunile de admisibilitate, protecția datelor personale și pentru eficiență și pentru că s-a răspuns cu pentru încrederea pe care o acordăm cetățenilor pentru un ajutor integrat și eficient, acest ghișeu unic care este foarte ușor de implementat. Uh, uh, instituțiile europene au uh, infrastructură în toate, state, în toate statele membre, deci este o posibilitate atât fizică cât și virtuală. În plus, cred că ar fi un moment important să ne aliniem la, cu Comisia și să facem, să uh, cerem un calendar clar al revizuirii acestei inițiative cetățene, cetățenești, care a fost una dintre cele mai uh, pregnante promisiuni ale Comisiei, la care facem referire și că nu ne putem permite uh, ca un asemenea instrument incomparabil să uh, eșueze. De aceea trebuie să revizuim acest uh, instrument. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Smith. Mulțumesc, doamna Smith. Da, vreau să-i mulțumesc domnului Valesa pentru acest uh, raport, uh, pentru acest video, uh, un aviz complex, un subiect uh, complicat despre care s-a mai vorbit. A reușit să facă o treabă bună. Avem un aviz echilibrat. Vom trebui probabil să ținem cont și de avizul Petit de acum 2 ani pe această temă. Uh, sigur că e nevoie de mai multă transparență în procesul decizional, e nevoie de o certificare mai um, sigură a semnăturilor culese online, dar există baza tehnologică pentru așa ceva și sunt de acord și cu ideea unui ghișeu unic pentru inițiativele cetățenești. Mm, rest, cred că celelalte propuneri sunt foarte constructive. Am și o uh, observație în legătură cu propunerile AFCO. Nu sunt sigur dacă, sigură dacă ne referim la actualul aviz AFCO, caz în care nu prea putem să facem trimitere la ceva ce încă nu a fost votat. Uh, așa că aș propune amendamente pentru că cred că de această dată Comisia face o uh, revizie în sensul simplificării uh, și am vrea să nu ne întoarcem peste câțiva ani să facem același uh, lucru. Avem nevoie de proceduri mai transparente la înregistrarea inițiativelor, dar avem nevoie și de um, informații mai clare pentru sfera de aplicare a acestor inițiative. De asemenea, trebuie ca Comisia să furnizeze informații uh, foarte bine documentate atunci când respinge o astfel de inițiativă. De asemenea, trebuie să creștem conștientizarea în rândul publicului în legătură cu inițiativele cetățenești, deci trebuie îmbunătățită comunicarea și informarea în acest sens. Mai sunt și câteva probleme de natură tehnică, semnături uh, online, perioada de 12 luni de culegere de semnături uh, și așa mai departe. Sunt câteva detalii pe care va trebui să le discutăm. O să le discutăm la întâlnirea cu raportorul. Uh, domnul Cabras, mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru un aviz foarte bun din punctul meu de vedere, principala provocare în um, proiectarea acestei uh, legislații este mm, un proces, adică sunt mai multe. Unul, um, un proces de înregistrare foarte greoi, apoi uh, um, o putere de decizie prea mare pentru comisie și un proces uh, al cărui transparență poate fi îmbunătățită. Am să menționez acum și câteva dintre amendamentele pe care să vreau să le discutăm. În primul rând vreau să cer înființarea unui uh, organism independent care să facă verificarea inițială legislativă a inițiativelor și să semnaleze eventuale uh, Um, conflicte de interese cu Comisia. Nu vreau să fie permisă inițiative care să ceară modificarea tratatelor Aș vrea să existe uh, posibilitatea folosirii uh, limbilor uh, oficiale din fiecare stat membru. Aș încuraja de asemenea transparența și uh, controlele de calitate ale acestor inițiative și încă ceva ceva foarte important aș vrea să ne asigurăm că Comisia vine cu o propunere legislativă care să asigure uh, că inițiativele cetățenești sunt până la urmă puse în aplicare, sunt duse până la capăt. Comisia nu trebuie să se ocupe doar cu colectarea de semnături uh, timp de 12 luni și mm, după aceea uh, să nu se întâmple nimic. Cetățenii noștri nu ar agrea o asemenea situație. Mi-am și spunea domnul Timmermans, uh, la un moment dat, acum câteva săptămâni, spunea să nu avem așteptări prea mari de la inițiativele cetățenești. De ce? Eu zic că nu e foarte comod, uh, comodă această afirmație, așa că, domnule Vaisa, vă urez în numele întregului grup mult noroc. Mulțumesc că ne alăturăm și noi acestor urări și acum vreau să întreb domnul raportor dacă mai are de spus ceva. Dar eu cred că înțelegem cu toții cât este de important acest instrument și pentru a-l îmbunătăți trebuie Adică avem poziții diferite, dar într-un oare, într-o oarecare măsură suntem de acord. După o activitate de uh, câțiva ani am observat că procesul poate fi îmbunătățit și trebuie să-l îmbunătățim. În legătură cu organismul independent pentru evaluare, nu cred că Comisia va fi de acord, dar putem să încercăm, desigur, pentru că asta este misiunea noastră. Abia aștept să uh, văd amendamentele dumneavoastră și sunt sigur că putem să ne punem de acord uh, cu majoritatea dintre ele. Vă mulțumesc! Excelent, foarte bine. Trebuie să vă spun acum că termenul pentru amendamente este vineri 14 iulie la ora 3 după amiaza, în engleză și doar în engleză, cum spunea și domnul raportor și va trebui să depuneți amendamentele în maniera tradițională, manual. Sistemul uh, nu permite acest lucru. Și fie că credeți sau nu, ne mai vedem pe 7 septembrie, toată ziua, iar această întâlnire s-a încheiat acum. Vă urez o vacanță plăcută, notați, uh, odihniți-vă și ne vedem, să ne vedem uh, cu bine.